comisarul anterior ne-a asigurat atunci când era comisar că nu numai că va pune în aplicare aceste legi, dar uh, va reanaliza situația la sfârșitul mandatului său. Ei bine, noi ne mișcăm foarte repede acum, suntem către finalul uh, acestui mandat parlamentar și al mandatului comisiei. Deci fac apel la domnul Vasiliu, care l-a locuit cu mult succes pe domnul Ciprianu și fac uh, apel la doamna Vasiliu să onoreze acest angajament, pentru că transportul animalelor este o chestiune pe care trebuie să o tratăm cu multă seriozitate. Am spus de foarte multe ori aceste lucruri și înainte. Suntem o societate civilizată și de foarte multe ori o societate civilizată este judecată nu numai după modul în care își tratează persoanele, ci și animalele, așa încât nu pot să accentuez suficient de mult aceste lucruri. Și uh, apoi mă voi referi la întrebarea orală în sine și anume, Regulamentul privind transportul animalelor este în, uh, actual, este în vigoare din 2007. S-a primit un prim raport din statele membre privind aplicarea acestui regulament. Poate cumva Comisia să ne spună ce state membre au prim, trimis acest raport? A făcut Comisia vreo analiză preliminară a acestor rapoarte care să-i permită să facă vreo declarație privind realizările și deficiențele legate de punerea în aplicare a acestei legi și Comisia va pregăti oare vreun raport privind punerea în aplicare a acestui regulament în statele membre? Pentru că această analiză ar fi esențială gândind o strategie pe termen lung de revizuire a acestui regulament. Deci aș dori să o rog pe doamna comisar să răspundă la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult! Grazie. A nome della Commissione adesso... Mulțumesc foarte mult. Și acum pentru... Din partea Comisiei are cuvântul domnul comisar Spidla. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și distinși europarlamentar, doamnelor și domnilor. Sunt în totalitate de acord cu opinia exprimată de domnul Parrish că modul în care ne purtăm cu animalele, inclusiv animalele folosite în agricultură, este și o problemă de etică și și o problemă de civilizație. Comisia este conștientă că transportul animalelor în scopuri comerciale poate să provoace o suferință majoră. Așa stau lucrurile și în ceea ce privește animale cu valoare redusă, adică acele animale care merg la abator aplicarea acestor uh, prevederi, mai ales în ceea ce privește transporturile de lungă durată, pe parcurs, de lung parcurs, sunt importante pentru că am aflat despre comportamente pline de cruzime față de animale, iar Comisia susține cele mai bune instrumente pentru a remedia situația. Scopul nostru final este acela de a aplica mai bine prevederile legale din cadrul Uniunii Europene și asta uh, poate să permită o mai bună sănătate animalelor și să îmbunătățească și condiția de viață ale acestora. Într-un studiu care a fost efectuat uh, de către Centrul de Cercetare Comună, am ajuns la concluzia că există modalități mai bune de controlare, de monitorizare prin satelit uh, în scopul identificării prin GPS uh, ar permite o mai bună aplicare a regulilor, iar aceste tehnologii novatoare pot reduce și birocrația atât în ceea ce privește autoritățile naționale, dar și la alt nivel. De asemenea, Comisia evaluează și posibilitatea de a propune ca până la sfârșitul acestui trimestru să fi, și acestui mandat, de fapt, să se impună o serie de noi standarde în baza informațiilor și cunoștințelor în legătură cu durata parcursului, precum și cu numărul de animale transportate, precum și numărul de animale într-un transport într-un singur vehicol. Comisia evaluează modul în care se aplică aceste prevederi în funcție de rapoartele primite de la statele membre în conformitate cu actualul regulament din partea Uniunii Europene, iar informațiile din aceste rapoarte sunt ulterior comparate cu rezultatele inspecțiilor care au fost efectuate de către experții veterinari din statele membre iar rezultatele acestor inspecții sunt ulterior făcute publice prin pagina de internet a comisiei și, de asemenea, sunt evaluate prin compararea diferitelor informații ale ONG-urilor și din partea altor organizații internaționale care sunt active în acest domeniu. Mai multe state membre deja și-au prezentat rapoartele pentru anul 2007 până la sfârșitul lui 2008 uh, Cipru, Lituania, Malta, Bulgaria și Luxemburgul nu trimiseseră aceste rapoarte, iar Comisia a atras atenția asupra acestui fapt și va uh, urmări cu atenție situația în continuare. Uh, regulamentul uh, Comunității Comisiei Europene din 2005, 11 pe 2005, înseamnă că el trebuie să fie pus în aplicare în statele membre, iar titlul executor al acestora este este un aspect esențial pentru orice fel de legislație de, ulterioară. Și din acest motiv, Comisia ține cont de analizele înaintate de către statele membre în scopul unor altor modificări legislației și pe viitor. Grație, procediam adesso. Vă mulțumesc. Trecem acum la intervențiile în numele grupurilor politice. Primul are cuvântul domnul Stevenson în numele grupului PPD pentru 3 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar Spidla. Haideți uh, să ne uităm la contextul uh, situației. Există ținte obligatorii din decembrie 2004 pentru transportul animalelor, iar acestea au intrat în vigoare în anul 2007 toate 27 de statele membre ale Uniunii Europene. Există derogări speciale care se oferă, la, se preconizează pentru transporturile mai lungă, mai, pe durată mai lungă. Uh, trans, vehiculele de transport au fost îmbunătățite, de exemplu, animalele au acces la apă, la ventilare și apoi se prevăd și perioade de odihnă de-a lungul uh, unei călătorii uh, pe 24 de ore. Apoi uh, există și condiții speciale pentru zone îndepărtate sau pentru insule. Um, alegătorii mei locuiesc în Shetland uh, nu există acolo zone de repaus, dar uh, totuși au fost proiectate animale, um, um, facilități de adăpare pentru că animalele să poată fi transportate în condiții optime. Apoi există interzicție pentru animalele precum vițeii, de mai puțin de 10 zile uh, și Trebuie să vă mărturisesc, domnule președinte, că aceste reguli sunt strict aplicate, mai ales în țări precum, uh, zone precum Scoția, în care avem unele dintre cele mai uh, bune practici din Uniunea Europeană. Însă, așa cum spunea și Neil Parrish, sunt îngrijorat în legătură cu faptul că uh, ra, aceste reguli nu sunt respectate la fel în alte state membre, mai ales în cele din uh, sud, țările mediteraneane, și apoi și în noile state membre. Și mai ales, așa cum spunea Neil Parrish, acolo, uh, în situația în care transportul cailor pentru sacrificare este vizat. ONG-urile și asociațiile pentru drepturile animalelor încă publică uh, rapoarte cu uh, mărturii îngrozitoare, conform cărora animalele sunt transportate pe distanțe imense, la temperaturi foarte ridicate, fără acces la apă, nu există perioade de repaus și așa mai departe, iar animalele sunt epuizate și deshidratate, unele chiar mor datorită căldurii și uh, unele uh, sunt chiar mor uh, în disperarea de a ajunge la o gură de aer. Uh, deci, aplicarea regulamentului trebuie să fie monitorizată strict în toate statele membre. Deci, uh, sprijin uh, felul în care Nil Periș a formulat întrebarea orală, în care se solicită ca președinția cehă să se asigure că regulamentul este strict aplicat și sper ca noi să primim informații și să fim reasigurați că aceste măsuri sunt cu adevărat respectate, de exemplu, um, um, prevederile privind um, adăparea, zonele de repaus și așa mai departe, cu excepția derogările pentru a pune capăt acestei în față de animale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în numele socialiștilor, doamna Miguele Ramos. Grație, președinte. <clears throat> Señoria... Stimați colegi, în anumite țări, cum spunea domnul Stevenson, datorită unor motive geografice sau datorită dimensiunii sau comerțului ridicat, în anumite țări transportul animalelor este foarte important. Și, domnule comisar, aș dori să fac uh, uh, două remarci specifice. În primul rând, consider că este absolut evident uh, că sunt probleme pe, cu care se confruntă Comisia în momentul în care evaluează situația în această problemă în toată Uniunea Europeană. Deși există un regulament, statele membre, cum spuneam, cum s-a spus, trebuie să prezinte rapoarte privind aplicarea din anii anteriori. Cu toate acestea, regulamentul nu prevede un număr minim de inspecție și nu există uniformitate privind baza statistică. Uh, Așa că datele prezentate de statele membre nu pot fi colaționate și comparate. Deci, în beneficiul tuturor celor interesați, acest aspect ar trebui să fie rectificat. Și mă mai interesează un lucru. Dumneavoastră, domnule comisar, în ceea ce ați spus mai devreme, v-ați referit la animalele duse la sacrificat ca animale cu valoare joasă. Nu sunt de acord. Eu cred că sunt de fapt animale cu o valoare economică ridicată pentru că reprezentanții sectorului vor fi de acord cu mine în acest sens și vor fi de acord cu mine că pentru a fi sigur că acea carne este de valoare economică ridicată, este absolut esențial să existe condiții de transport adecvate, oricare ar fi destinația finală, oricât ar fi de departe abatorul respectiv. Cu alte cuvinte, trebuie să ne preocupe faptul că asemenea animale trebuie să fie transportate în condiții favorabile. Deci vă rog să țineți cont de aceste aspecte când veți modifica regulamentul așa cum, face, cum intenționați să faceți. Reforma regulamentului s-ar putea să includă uh, prevederi referitoare la timpul maxim de transport și la temperatura minimă sau maximă sau la folosirea noilor tehnologii. Deci vă rog, domnule comisar, și bineînțeles prin dumneavoastră și comisia, ca înainte de a produce asemenea schimbări majore, să aveți uh, o bază solidă științifică care să susțină acele modificări și până când nu veți avea o asemenea bază solidă și științifică, pentru că nu avem în foarte multe domenii, deci până nu vom avea o asemenea bază, cum spuneam, să nu facem modificări pe furiș uh, referitoare la condițiile în care sunt uh, sacrificate uh, animalele și eu la ora actuală lucrez la un raport referitor exact la acest lucru. Cred că în aceste domenii foarte importante trebuie să jucăm cu cărțile pe masă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru ALDE. Domnul Janssen, doamna Janssen, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt un pic dezamăgită să constat că după patru ani nici în ziua de astăzi nu există vreo inițiativă din partea Comisiei pentru ca legislația să fie mai strictă. Există o serie de bune intenții, există o cooperare reușită între domnul Chiprianu și doamna Vasiliu și Parlament, însă nu avem rezultate. Și legislația trebuie să fie în același timp aplicată. Avem nevoie de o garanție a reducerii la 8 ore a timpului de transport pentru animale. Nu trebuie să vorbim strict despre durată, deoarece dovezile ne-au arătat că până și o oră de transport poate să fie fatală unui animal dacă acesta este slab în vreme ce un animal sănătos poate, în condiții de uh, transport, în condiții bune, să călătorească și mai mult de 8 ore. E vorba de uh, distanțele lungi de transport și există, știu, un proiect pilot pentru ca să existe momente de repaus după 24 de ore. Așadar, unde am ajuns, uh, unde ne situăm în acest moment? Este important ca și veterinarii, și cercetătorii, și organizațiile, și transportatorii să se reunească pentru a stabili ce înseamnă aceste bune practici. Este foarte greu să se aplice astfel de practici, însă este esențial dacă dorim să avem informații și dacă dorim să efectuăm cercetări. E important ca toate aceste lucruri să reflecte în realitate și în legislație. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului UEN. Uh, Are cuvântul domnul Wojciechowski din de un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule, domnul Paris, avea dreptate felul în care tratăm animalele arată cât de civilizați suntem, cât de civilizată este societatea noastră sau nu. Există foarte multe cazuri de suferințe inutile al inimanilor, mai ales în timpul transportului, facem tot ce putem, dar nu e de ajuns. Din punctul meu de vedere, o soluție bună ar fi să limităm timpul pe care animalele îl petrec în mijloacele de transport la 8 ore, iar timpul total de pe care îl petrec în abatoare și în transporturi să fie de 12 ore. Și chiar asta încercăm să facem noi prin acest proiect de regulament uh, pentru producția animalelor uh, crescute spre sacrificare. Sigur, ideile sunt uh, foarte importante, dar argumentul financiar s-ar putea să fie și mai important, pentru că un timp mai mult de transport uh, Uh, duce la o creștere a costurilor, uh, consumatorul plătește mai mult pentru carne și cred că acesta ar trebui să fie un argument pentru ca timpul pe care animalele îl petrec în mijloacele de transport să fie mai mic. Vă mulțumesc! În numele verzilor are cuvântul domnul Schlitter 3 minute. Herr domnule președinte nivelul de dezvoltare al unei civilizații poate să fie măsurat în funcție de modul în care ne purtăm cu cei mai slabi. Așadar, ne comportăm ca niște barbari dacă ne gândim la modul în care ne comportăm cu animalele. Așadar, noi în Suedia. Suedia este membra Uniunii Europene, iar uh, în momentul în care am aderat la Uniunea Europeană, chiar atunci am pus în discuție această problemă a îmbunătățirii bunăstării animalelor și cum s-ar putea întâmpla acest lucru. Există acel regulament din 2005 și se spune că, bun, o să facem acum un control prin GPS să vedem ce și cum o să-i instruim pe transportatori. Iar Cinci țări, dacă să ne gândim, nici măcar nu și-au trimis rapoartele. Așadar, trebuie să li se dea o amendă cât de curând uh, din partea Comisiei. În ce mod funcționează aceste lucruri în statele membre? Funcționează bine? Din păcate, de multe ori răspunsul este nu la această întrebare. Așadar, domnul Ciprianu ne promitea ceva înainte de sfârșitul acestei legislaturi, dacă va fi nevoie, o să verificăm dacă trebuie să ne îmbunătățim modul de lucru, dacă ne va cere acest lucru opinia publică. Iar er, multe dintre țările, țările membre sunt mici ca teritoriu și nu e nevoie de 24 de ore ca să le parcurgi și ar putea exista și vor exista abatoare mobile, așa încât putem reduce timpul de transport. Trebuie să revenim la condițiile de transport ale animalelor. Așadar, dumneavoastră ați dori ca timp de 24 de ore să uh, țineți, uh, nu știu, patru vaci și patru viței în același loc, uh, vaci de lapte, poate fi și mai rău decât atât dumneavoastră, ați vrea să transportați în astfel de condiții înghesuite aceste animale? Uh, toți miniștrii transportului ar trebui să participe la un astfel de transportului care începe din Suedia și se termină în centrul Europei împreună cu aceste animale ca să vadă în ce condiții călătoresc animalele. Tot vorbim de costuri. Costurile cele mai ridicate sunt suportate de către mediul înconjurător pentru că parcursul este unul lung și asta presupune costuri, pe de parte pentru că animalele suferă, pe de altă parte însă și pentru că în ceea ce privește calitatea cărnii acestora, nici ea nu este una prea bună, deoarece un animal care este supus unui stări de stres dă o carne care nu este de bună calitate. Așadar, agricultorul a crescut animale sănătoase, după care eh, toată munca lui este distrusă în cursul transportului. Deci nu văd în ce mod am putea organiza acum o campanie electorală dacă nu primim și un răspuns din partea Comisiei prin care să ni se garanteze o îmbunătățire a condițiilor animalelor. Mulțumesc, mulțumesc pentru Stânga Unită, domnul Holm, două minute. Utgångspunkten eh, i den här diskussionen är att eh, djur är eh, kännande. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că animalele simt durerea, stresul și suferința la fel ca și ființele umane. Și trebuie să ținem cont și de aceste aspecte atunci când adoptăm texte legislative. Uh, din ce în ce mai multe animale sunt uh, transportate în Uniunea Europeană uh, în urma instituirii pieței unice. Însă, astfel ajungem și la un fel de specializare. Animalele sunt crescute într-un loc, ele sunt transportate în alt loc unde sunt sacrificate și apoi sunt procesate în alt loc. Deci uh, trebuie să protejăm, uh, să milităm pentru apărarea bunăstării animalelor. Conform unui studiu suedez, numărul animalelor care sunt transportate uh, între 15 state membre și se pare că 22 de milioane de animale patrupede, vacine, uh, bovine, caprine și așa mai departe sunt transportate. 500 de milioane de păsări doar între cele 15 state membre din vechea Uniune Europeană. Deci după extindere vă dați seama la ce uh, sume s-a ajuns. Aș dori să vă întreb când vom avea o nouă directivă cu privire la bunăstarea animalelor. Ne-a promis-o domnul Chiprianu în timpul uh, mandatului său. Mă întreb dacă noua comisie, noul comisar ne poate promite că vom avea o limită de 8 ore pentru transportul animalelor. Și aș dori să mă adresez acum domnului Spidla. Vorbiți de cinci state membre care nu au uh, trimis datele, care nu au dat publicității raportul, o situație șocantă. Însă mă întreb uh, și întreb Comisia ce face cu rapoartele care vin din statele membre. Le analizați? Pentru că noi, Parlamentul European, am dorit să avem o analiză comparativă a situației între statele membre pentru a vedea cum putem îmbunătăți uh, situația privind transportul animalelor. Deci, iată, întrebarea, va exista o nouă directivă cu o limită de 8 ore pentru transport și apoi o analiză comparativă între statele membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în numele grupului INDEM, domnul Blum, două minute. Domnule președinte, este fascinant tot ce auzim în acest Parlament, iar una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm, mai ales în Marea Britanie, este uh, avalanșa stupidă de reguli care au uh, ajuns la abatoare acum zece ani. Mai bine de 10.000 de abatoare au fost uh, închise, ceea ce a dus ca în călătoria animalelor să fie mai lungă. Cumnatul meu e măcelar, are un abator și la un moment dat uh, s-a uitat într-un magazin, într-o revistă privată, Acolo exista un veterinar care supraveghează un alt veterinar și un inspector care îi supraveghează pe ei și tot supraveghează doi muncitori. E vorba de o regulă absolut stupidă. Iar acum durata pentru toate aceste animale care sunt transportate la Manchester, pentru toată Anglia, datorită faptului că s-au închis aceste abatoare. Deci la această problemă trebuie să ne referim și vreau să vorbesc și despre transportul cailor datelor. Colegul meu, Nigel Frost, îmi spunea că sunt țări în Europa, în Uniunea Europeană, care consideră că, de fapt, că aici sunt alimente. Mie, ca englez, mi se pare absolut extraordinar, absolut de neconceput. Un englez nu și-ar mânca niciodată calua și cum nu și-ar mânca nici copiii. Mi se pare ceva extraordinar. Este o diviziune culturală între noi și restul țărilor din Uniunea Europeană. Pentru cei eh, nealiniați, domnul Alistair, un minut și jumătate. Domnule președinte, nu e greu, nu va fi ușor să vorbești după un asemenea vorbitor. Vreau să spun că nu mi-e greu deloc eh, dacă există reguli eficiente referitoare la bunăstarea animală, dar mă preocupă faptul că Uh, intrăm într-un fel de frecuș continuu în care vom strânge atât de mult uh, regulile în agricultură încât funcționarea practică va fi aproape imposibilă și văd semne de asemenea evoluții care reies din consultările comisiei privind revizuirea densității animalelor în transport și a perioadei de transport. Uh, Comisia, vă aduceți aminte, nu și-a rezolvat lucrurile în regulamentul din 2005 și apoi a intrat în vigoare și încearcă din nou acum să uh, elimine repetibilitatea acestor limite și trebuie să spun că pentru alegătorii mei din Irlanda de Nord ar fi o nenorocire pentru că exportul de animale, ceea ce noi facem, uh, trebuie uh, să facem o călătorie pe mare și dacă există doar o singură perioadă de opt ore, ar fi absolut neadecvat și inacceptabil. Și în asemenea condiții vreau să reamintesc membrilor Parlamentului că nu se compară cu distanțele uriașe pe care sunt transportate animalele în America de Sud, de unde importăm cu multă fericire carne. Uh, deci, iată, ne pedepsim proprii noștri fermieri și nu facem absolut nimic apropo de ceea ce afectează importurile pe care le facem. Deci trebuie să spun că trebuie să ajungem într-un moment în care să eliminăm obsesia asta uh, uh, de a ne tăia nasul din față, de, deci ne a pune singur lanțul de gât. Mulțumesc! Și acum, înainte de a continua dezbaterile, aș dori să facă o remarcă pentru a-l liniști pe domnul Blum apropo de consumul de carne de cal. Carnea de cal este consumată în anumite state membre, dar nimeni nu e forțat să facă acest lucru. Deci cred că ăsta este lucrul cel mai important. Și acum vom continua dezbaterea cu doamna Iegle două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Vorbim despre un subiect care ne arată imediat implisa, implicarea emoțională înaltă a membrilor Parlamentului. Sigur, trebuie să evaluăm realitatea și dori să-i mulțumesc lui Neil Parish pentru că a adus în discuție această chestiune. Este o chestiune importantă, trebuie să știm foarte bine ce se întâmplă cum poate să demonstreze Uniunea Europeană care dovada a celor întâmplate. Există fapte, există cifre, ați menționat o cifră, dar eu cred că în statele membre există foarte multe uh, nepotriviri dincolo de diferențele de procedură dintre statele membre și dincolo de faptul că unele state membre nu și-au uh, prezentat raportul. Trebuie să ne gândim cum s-au făcut inspecțiile, câte inspecții s-au făcut și mai e o problemă la care trebuie să ne gândim și anume faptul că am tratat acest sector agricol ca pe orice alt sector economic fără să ținem seama că există lucruri care trebuie abordate diferit. Și să vă dau un exemplu. Ce calificări sunt necesare? Cum se obțin aceste calificări? cine pune la dispoziție aceste cursuri de pregătire, cum se poate obține dovada obținerii acestor calificări, cum este pregătit un fermier, un țăran pentru a se purta cu animalele, cum uh, angajează o firmă un șofer care nu are de-a face cu animalele în viața lui de zi cu zi. Sunt uh, chestiuni care trebuie gândite și care nu pot fi egalizate între ele și atunci dau naștere unor dificultăți agricultorii își pot transforma, transporta propriile animale pe o distanță de 50 de kilometri, de exemplu, cu propria mașină. Deci trebuie să ne gândim foarte bine la abatoarele mici, la modul în care ar putea să devină eficiente din punct de vedere al costurilor, mai ales pentru a împiedica timpii lungi de transport. Deci dacă e vorba de abatoare mici și dacă îți transporti propria ta, propriul tău animal, poți să-l transporti pentru 50 de kilometri, dar nu poți să faci același lucru și cu animalele altcuiva, deci trebuie să ne gândim cum au evoluat lucrurile în materie de abatoare. Un agricultor poate să transporte un cal pentru o activitate de petrecere a timpului liber, nu e niciun fel de problemă, dar pentru scopuri de piață, acolo există reguli cu care trebuie să se conformeze. Deci, doamnelor și domnilor, domnule comisar, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult. Domnul Capula Santos. Muito obrigado transport mult. Această problemă a condițiilor în care sunt transportate animalele reprezintă o problemă care, așa cum spune și Neil Parrish pe bună dreptate, trebuie să fie analizată în oare ca o chestiune de civilizație și de valori. Limitarea suferinței acestor animale ține de valorile noastre civilizate. și trebuie să asigurăm animalelor cele mai bune condiții pe ultimul lor drum, foarte probabil. Iar însă prețul care trebuie să fie plătit pentru aplicarea acestor condiții uh, sunt niște prețuri foarte mari, ceea ce poate perturba concurența în anumite zone ale Europei. În aceste zone și în aceste state membre știm foarte bine că există anumite țări care nu pot să-și alimenteze propriile piețe cu anumite uh, specii de animale din producția proprie. Portugalia este una dintre aceste țări care are probleme mari de competitivitate dacă ne gândim la animalele sacrificate în abator și la instalații de prelucrare a cărnii. Uh, există însă o serie de alte state membre, pe de altă mm, uh, parte, care au avantaje sporite, pentru că lor le este foarte ușor să vândă carnea prelucrată, ceea ce înseamnă deja un număr mai mare de locuri de muncă și, bineînțeles, valoarea adăugată sporită, pentru că sunt aproape de zona de producție a acestora. Așadar, pe bună dreptate, cred că și Comisia ar trebui să facă o analiză cât se poate de detaliată, nu doar a modurilor în care sunt aplicate aceste dispoziții în legătură cu transportul, ci trebuie să analizeze și uh, impactul economic și financiar al acestor aspecte asupra acelor regiuni și asupra acelor state membre care înregistrează un deficit în ceea ce privește creșterea și prelucrarea speciilor relevante. Și cred că și Comisia trebuie să ne dea un răspuns cât mai curând. Mulțumesc. De un minut și jumătate are cuvântul acum doamna, doamna Drăcear Murco din partea ALDE. Hvala, gospod predsednik. Vă mulțumesc, domnule președinte. Se practică transportul internațional al animalelor vii uh, prin Slovenia, dinspre estul Europei, spre Italia. Conform uh, datelor furnizate de autoritatea noastră veterinară, aplicarea legislației europene este complexă, dar uh, în același timp rigidă și complicată. Problema cea mai mare persistă în uh, inspecții și controle, pentru că după eliminarea frontierelor interne e foarte greu de verificat dacă șoferii de tir s-au oprit în zonele de repaus sau nu. Aș dori să vorbesc uh, de acest lucru datorită dimensiunii țării noastre. Slovenia nu are uh, proprii zone de repaus, deci avem acorduri cu Ungaria și cu Italia. Deci avem nevoie de o soluție europeană uniformă. Având în vedere situația crudă, dezastruoasă a transportului de animale, faptul că ele petrec mult timp pe drumurile și autostrăzile europene, regulamentul din 2005 ar trebui revizuit și e o șansă pentru noi transportul este strâns legat de uh, tratarea animalelor înainte de sacrificare și sunt de acord cu colegii care spun că nu există motive pentru a permite uh, transportul mai lungi de 8 ore și de aceea sprijin introducerea acestei limite maxime de 8 uh, ore și de asemenea susțin și introducerea botarelor mobile. Mulțumesc, domnul Zapalovski, un minut. Domnule președinte, regulamentul privind transportul animalelor este foarte important. Cred că pentru a obține asemenea informații este un lucru important. Trebuie să accentuăm faptul că acea parte a cărnii care este consumată de cetățenii Uniunii Europene nu este supusă aceluiași regulament. Acest regulament este unul dintre cele mai bune referitor la condițiile de bunăstare ale animalelor și la condițiile de sacrificare. Dar știm că nu se respectă în foarte multe state membre. Să ne amintim că în unele state membre avem probleme legate de drepturile lucrătorilor, ca să nu mai vorbim de drepturile animalelor. Știm de asemenea că această problemă uh, nu se petrece în cazul IMM-urilor, e mai degrabă la nivelul marilor întreprinderi. Poliția ă, trebuie să-și facă treaba în ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor. Sunt foarte multe exemple în care totuși se încalcă drepturile animalelor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Sinot, un minut. Commissioner, Domnule comisar, este foarte important ca animalele să fie transportate astfel încât să se respecte condițiile de siguranță și să se evite suferința inutilă pentru că transportul animalelor uh, uh, cu autovehicule, mi se pare și cu vehicule motorizate, mi se pare oricum un coșmar. Ori de câte ori e vorba despre împiedicarea suferinței, noi ne gândim de multe ori la durată și la distanță. E un lucru firesc, însă este o abordare simplistă. În cazul Irlandei, dați-mi voi să vă reamintesc, e vorba de o insulă și în același timp este un mare exportator de animale limitele de timp și de distanță atunci când se uh, traversează mările, apele care ne separă de beneficiarii și de piețele pe care vindem, uh, sunt un obstacol pentru că se spune maxim să fie 8 ore, dar durează mai mult de 8 ore ca să urci la bordul animal și să și traversezi apa și nu există nicio modalitate prin care putem scoate în mijlocul canalului mâneci animalul ca să se adapte. Așadar, vă recomand să analizați condițiile în care sunt transportate aceste animale, mai ales în ceea ce privește situația Irlandei și nu să vă limitați doar la durata de timp și la parcurs. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Schenar, de timp de 2 minute și 30 de secunde. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deși regulamentul cu privire raportul uh, privind animalele e în vigoare din ianuarie 2007, se pare că statele membre nu respectă regulile, furnizând, așa cum li s-a solicitat, rapoarte anuale. O analiză globală este de a, ă, rămâne deci aleatorie pentru că lipsesc foarte multe elemente în ce privește uh, elementele pentru inspecții. Membrii asociațiilor, asociațiilor de protecție animalelor și a militanților uh, pentru drepturile animalelor se declară uh, șocate. Asociațiile se bat de ani de zile pentru ca doar în 2007 să existe o directivă în acest domeniu în care statele membre dau dovadă de un anumit laxism și aș merge până la a spune că există o anumită doză de avoință, pentru că știm că aplicarea controlelor și a inspecțiilor uh, se poate face, nu e obstacol de netrecut. Știm unde se află abatoarele, știm și unde se cresc animalele, știm și unde sunt cheile de transport a șeptelului, deci nu văd care e problema. Cred că în uh, epoca noastră în care opinia publică pe drept cuvânt se declară interesată de uh, drepturile animalelor, uh, Cred că condițiile de transport, de creștere sau de sacrificare uh, ar trebui să fie respectate de către statele membre. Și pentru că mi se dă cuvântul, aș dori să mă refer și la regulile de transport și în acest context uh, cred că ar trebui să ținem cont, independent de durata de transport, uh, de condițiile climatice locale. Într-adevăr, un uh, transport de câteva ore în uh, regatul țărilor de jos uh, primăvara nu se poate compara într-o țară vara precum Grecia. Deci cred că în aceste cazuri, în țări foarte calde, ar trebui să existe transporturi nocturne și vă mulțumesc pentru că sper să țineți cont de această propunere pe viitor. Mulțumesc, doamna Măghines, 3 minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește legile, uh, este vorba de un regulament nou privind protecția animalelor în timpul transportului. A intrat în vigoare doar în ianuarie 2007 și sperăm cu toții că toată lumea îl respectă din prima zi. Se pare însă că lucrurile nu sunt chiar așa, ar fi un miracol dacă ar fi așa. Este un regulament detaliat și face foarte multe, cere foarte mult de la statele membre Salut însă întrebarea de astăzi adresată de Neil Parish, președintele Comisiei pentru Agricultură, pentru că dacă vrem să vedem dacă acest regulament funcționează, trebuie să vedem dacă a fost pus în aplicare. Pe noi ne interesează cum se deplasează animalele în Europa. Pentru Irlanda, cu un sector zootehnic foarte mare, a fost foarte greu să pună în aplicare acest regulament chiar din prima zi pentru toate autoritățile implicate. Operatorii autorizați au investit foarte mulți bani pentru a-și îmbunătăți transportul și pentru a face față cerințelor de competență și de pregătire. Uh, Cred că în această lună în Irlanda au loc diverse cursuri de pregătire pentru șoferii uh, acestor vehiculele de transport al animalelor, cum spunea și doamna Egle mai departe, și poate toate celelalte state membre trebuie să facă același lucru. Regulamentul se aplică numai transportului de animale pentru o activitate economică și pe mine mă preocupă faptul că noi uh, nu ne gândim la bunăstarea animalelor de casă. Sunt o serie întreagă de persoane care cred cred că au grijă de animalele de casă și cu toate acestea nu fac bine. Și acești oameni solicită diverse reguli operatorilor economici și agricultorilor Cred că, în general, transportatorii de animale sunt autorizați și ei se conformează cu standardele de bunăstare pentru că au tot interesul să facă acest lucru. Ei trebuie ca animalele transportate să ajungă în cele mai bune condiții la cei care le cumpără. Problema este cu sectorul nereglementat și trebuie să ne concentrăm asupra acestor lucruri. Cine sunt persoanele din afara sistemului? Cum îi putem prinde? Cum îi putem scoate din afaceri? Aș vrea să spun, apropo de pe perioadele limite și de reguli, uh, a fost foarte greu să punem la punct acest regulament pentru că foarte multe state membre, inclusiv Irlanda, știu că trebuie să ne transportăm animalele pe perioade mai lungi de timp, dar trebuie să avem și grijă de ele. Deci nu sunt de acord cu cei care doresc să scurteze perioada de timp de transport și însă trebuie să ne gândim că regulile de bunăstare sunt o prioritate. Cât privește caii, mă gândesc, eu știu că întotdeauna mi-ar place să am un cal de rasă pentru că aș putea să călătoresc la clasa 1, dar Uh, mă gândesc și la bunăstarea cailor în general. Nu aș spune să nu mai facem alte reguli. Sunt prea multe reguli care uh, sugrumă acest sector. Ideea este să aplicăm regulile existente tuturor și cei care nu se supun să îi scoatem din sistem. Mulțumesc foarte mult. Domnul Evans, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să-l felicit pe domnul Parrish pentru că a ridicat această problemă, în ciuda diferendelor de ordin politic și în ciuda deficiențelor dumnealui evidente ca în plan uman, cred că totuși uh, este o poziție foarte sănătoasă și sunt de acord cu dumnealui. Cred că avem nevoie de acest regulament și el trebuie să fie o reușită și trebuie să fie aplicat de către toată lumea, însă am anumite rezerve și cu siguranță nu sunt de acord cu acei colegi care au luat, cu dintre colegii care au luat cuvântul de dimineață. Domnul Steven spunea că este inevitabil uh, să avem călătorii lungi și eu nu sunt de acord. Doamna Jensen vorbea de 24 de ore trans transport, nu neapărat. Iar domeniul agricol, domnule McAllister, să știți că trebuie să-și pună întrebări cei din agricultura lor înșilor. Totuși, suntem o societate civilizată și trebuie să analizăm chestiunea în ansamblu, ideea, scopul de ce se transportă animalele și pe distanțe lungi, ce le transportăm atât de mult și apoi le sacrificăm. Aș întreba în ce mod uh, ar putea fi redusă această suferință. De unde știm noi cum suferă aceste animale, că sunt deshidratate, că sunt stresate? Și pentru colegii noștri din Irlanda, și din nord, și din sud, cum e cu aceste călătorii pe mare? Ideea în sine, cum credeți că ar putea să se îmbunătățească, până la urmă, uh, călătorind pe mare calitatea produselor? După părerea mea, din punct de vedere economic, lucrurile n-au nicio logică. E vorba de aspecte care țin de omenie și așa încât eu aș interzice cu totul transportul de animale. Și cred că acest lucru ar fi în favoarea economiei rurale, iar încuraja pe producători locali, da, ar încuraja IMM-uri euro de care vorbea cineva și ar permite de asemenea consumul de produse cât mai aproape de locul de producție cu putință. Știu că nu se va întâmpla acest lucru în un viitorul apropiat. Cred că avem nevoie de aplicare reală, pertinentă a prevederilor pe care le avem, cele care sunt. De aceea fac apel la Comisie să se folosească de toate agențiile, de forțele de poliție, de polițiștii, de la traficul, de pe autostradă, să oprească acele camioane și să verifice dacă acelea transportă animale așa cum trebuie, cum scrie la lege. Mulțumesc. Domnul, doamna Hall, timp de un minut. Uh, Domnule comisar, Mă întreb dacă Comisia s-a gândit la implicațiile de sănătate umană a unei uh, aplicări insuficiente a animalelor privind bunăstarea animalelor. Transportul, mai ales transportul pe distanțe lungi, uh, cu o lipsă de spațiu duce la stres, iar stresul duce la un risc mai mare de boli E valabil pentru cai, mai ales, unde studiile științifice ne arată că transportul face ca uh, caii să excreteze mult mai, uh, mult, mai mult decât normal, ceea ce sporește uh, posibilitatea de răspândire a bolilor. Multe animale transportate merg la abator, 320 de milioane până la urmă în uh, Regatul Unit anual, ceea ce duce la creșterea riscului de apariție a bolilor precum salmonela în lanțul alimentar. Deci, având în vedere um, um, implementarea insuficientă a regulamentului și lipsa respectării regulilor, de exemplu, a repausului pentru cai, mă întreb dacă Comisia, pe baza datelor științifice actuale, va veni cu o limită de timp finală, ceea ce ar fi în interesul bunăstării animalelor, dar și al sănătății umane. Vă mulțumesc. Domnul Podganski, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Problema transportului animalelor este foarte importantă și e bine că avem această dezbatere încă o dată. Totuși nu mă mulțumește faptul că nu avem eficiență uh, și nu facem ca acest regulament să fie realmente pus în aplicare. Mă bucur că în timpul acestei dezbateri am acordat atenție chestiunii transportului cailor. Mă bucur nu numai pentru că eu însumi sunt crescător de cai, ci pentru că știu că standardele nu sunt respectate. Ca, în calitatea mea de crescător de cai, pot să vă spun că un cal înțelege întotdeauna un om, dar nu întotdeauna omul înțelege calul caii simt teamă, încredere, au sentimente. Am uh, avut această experiență. Un animal foarte boga, bolnav de care nu a putut fi îngrijit într-o clinică veterinară fără ca proprietarul să fie lângă el și când proprietarul a venit și s-a așezat lângă el, ă, animalul a putut fi îngrijit pentru că, de fapt, calul nu avea încredere în veterinar, avea nevoie să fie lângă el stăpânul lui. Acest lucru ilustrează cât de important este ca animalele uh, să nu sufere și noi, oamenii, nu înțelegem acest lucru. Nu înțelegem faptul că animalele bolnave, animalele care n-au încredere, pot deveni agresive și va fi greu să avem grijă de ele sau să le stăpânim, dar în momentul în care stăpânii sunt acolo, devin prietenoase și totul se schimbă. De ce aduc în discuție aceste lucruri? E vorba de regulile de bunăstare și de modul în care tratăm animalele domnule președinte. Încă o dată vorbim despre transportul animalelor și încă o dată o să ajungem la o serie de concluzii. Legislația actuală este în întârziere dacă ne gândim la ambițiile Parlamentului European, așa cum uh, S-a spus și în raportul uh, în care se făcea foarte clar diferența între animalele destinate a fi sacrificate și alte tipuri de animale, da, s-au luat măsuri în ceea ce privește formarea transportatorilor, condiții mai bune de transport, utilizarea GPS-ului, însă acest lucru nu este suficient, uh, în mod evident. Și mai există și alte aspecte, o altă concluzie care se impune, domnule președinte, și anume că uh, controlul este călcâiul lui Ahile în această legislație dacă ele nu sunt eficace, aceste controle nu sunt eficace și organizate la nivel național, atunci apar prea multe probleme dacă ne gândim la trecerea frontierelor. Așadar, aș dori ca uh, ofițerii FVO, lucrătorii FVO să, lucreze, să se implice mai mult, ar trebui să aibă totuși și un personal suplimentar la dispoziție, însă Comisia a refuzat această cerere, iar acum Comisia vine și vorbește de rapoarte naționale uh, și Comisia stă la ea în birou și face tot felul de judecăți. Însă, se spală pe mâini de această problemă. Comisia mai bine ar lua măsuri să existe inspectori europeni de control și să existe o supraveghere la nivel european. Există o serie de îmbunătățiri care se impun la nivelul legislației și e nevoie de locuri de repaus mai bine echipate la nivelul întregii Uniuni, e nevoie de condiții climaterice anume pentru anumite specii de animale și în același timp este nevoie să se folosească în mod obligatoriu satelitul, să se impună acest lucru existând și posibilitatea de a avea acces la o bancă de date centralizată pentru persoanele competente. Este adevărat că nu există o imagine generală la nivel comunitar, însă există anumite semnale în acest sens. Austria, din câte știu, are un controlor care la fața locului spune văd că trec o grămadă de camioane goale către Polonia și Cehia, numai că nu se întorc înapoi pline uh, când trec înapoi spre sud. Se înseamnă acest lucru că în momentul în care camioanele sunt pline, au ocolit Austria ca să evite controlele, pentru că acolo sunt mai stricte controle decât în alte țări învecinate. E totuși un lucru orientativ. Există o serie de state membre care nu aplică regulamentele așa cum o fac altele și o altă problemă este rolul veterinarilor care trebuie să semneze actele de transport. Domnule președinte, uneori să știți că acești veterinari s-au transformat în niște mașini de pus ștampile pentru că o persoană cu mintea întreagă nu poate să fie de acord cu un transport în România, în Italia de Sud, care se dureze 24 de ore, pentru că ultimii 500 de kilometri din acest transport, să zicem, cel puțin conform foii de parcurs, ar trebui să dureze 2 ore și jumătate, 500 de kilometri de transport de cai. Gândiți-vă, de ce? Mergem cu Ferrari, transportăm cai cu Ferrari? și să mai și mergi prin toată Europa, se transportă animale tinere, dacă ne gândim la pui de, eh, la cățeluși, din acest punct de vedere și comisia trebuie să-și facă bine treaba. Are o grămadă de treabă comisia și așteptăm cu nerăbdare toate propunerile comisiei, în orice caz, înainte de următoarele alegeri. Mrs. Lin, pe un minut. Doamna Lin, un minut. Aș dori să mă acces pe transportul cailor ca și alți eh, colegi. Există dovezi științifice covârșitoare conform cărora uh, regulile europene pentru a transporta, pentru a respecta bunăstarea cailor nu sunt uh, respectate și uh, caii suferă inutil. Câteodată caii sunt uh, îngrămădiți în uh, tiruri în care temperatura poate ajunge la 40 de grade. Câteodată caii sunt transportați mii de kilometri fără hrană și apă uh, și astfel se rănesc și chiar mor. Uh, Mă întreb dacă Comisia are o informație în legătură cu câte încălcări a regulamentului 1 per 2005 uh, au fost uh, aduse în, la tribunal de către statele membre de la intrarea lui în uh, vigoare în 5 ianuarie 2007. Mă întreb dacă regulamentul în ce privește monitorizarea prin GPS a vehiculelor va fi pus în aplicare și există vreun mod prin care persoanele fizice să poată aibă acces la date în ce privește transportul animalelor între statele membre. Știu că Comisia are acces la această bază de date, dar nu și persoanele fizice. Aș dori să primez răspuns la aceste întrebări concrete. Vă mulțumesc. Domnul Dover, trei minute. Mr. President, um Domnule președinte, mă bucur să pot lua cuvântul în această dezbatere atât de importantă în această dimineață și aș vrea să accentuez un lucru cât de important este pentru nord-vestul Angliei uh, această chestiune a transportului animalelor vii, mai ales uh, că, așa cum spunea președintele Comisiei pentru Agricultură, aceste animale ajung să fie sacrificate și sunt transform, transportate, eu știu, uh, ele vor fi prelucrate după ce au fost sacrificate. Dar în partea de nord-vest avem foarte multe animale, mulți cai, multe vaci, multe oi, animalele sunt deplasate. Am fost membru al Parlamentului Național 18 ani și este o chestiune pe care am discutat-o de foarte multe ori. Electoratul meu mi-a dus la cunoștință această chestiune de foarte multe ori, iar situația nu s-a îmbunătățit în ultimii 8 sau 10 ani. Mă bucur că există această chestiune acum în Parlament, pentru că în 2006 când a intrat în vigoare regulamentul, s-a spus că trebuie prezentate niște rapoarte la, sfârș, la jumătatea anului uh, și suntem în urmă cu acest program. Am ascultat ce a spus Comisia, uh, a spus că o să analizeze cât de, care sunt avantajele monitorizării prin satelit. Este o idee bună, însă sunt atât de multe verificări în acest regulament, pe bună dreptate de altfel, cum ar fi Uh, cât de potrivite sunt pentru transport animalele, practici de transport, mijloace de transport, uh, containere, perioade de uh, odihnă, spațiu alocat. Sunt toate acestea sunt chestiuni care nu pot fi văzute din satelit. Iar au nevoie de inspecții detaliate și trebuie să tragem niște învățăminte din aceste inspecții. Da. Sigur se spunea că se speră Uh, realizarea unor concluzii cât mai curând cu putință privind punerea în aplicare a regulamentului, dar cu cât se face ceva pentru a îmbunătăți situația mai repede, cu atât este mai bine. Este absolut îngrozitor că trebuie să transportăm animalele pe perioade atât de lungi, pe, în ultimele zile ale vieții lor. Consumatorii vor să fie siguri, vor să vadă că îi tratăm cu omenie, uh, că sunt suntem oameni și facem acest lucru, consumatorii sigur sunt dispuși să plătească prețul suplimentar pentru această carne. Ei vor să vadă că noi arătăm uh, grijă pentru animalele respective din care folosim carnea pentru a ne satisface nevoile. Mulțumesc, domnule Dover. Un minut, domnul Poiamo. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi, domnule președinte. Sunt cât se poate de recunoscător domnului Parrish, care a adresat această întrebare, deoarece este vorba despre un subiect cât se poate de important. Comisia trebuie să verifice, să vadă dacă regulamentele în ceea ce privește transportul animalelor se aplică în mod corespunzător în întreaga Uniune Europeană. Avem o legislație strictă în ceea ce privește transportul animalelor și dacă acest transport nu se face în condiții bune, asta este pentru că nu se aplică în mod corespunzător legislația. Așadar, trebuie să se ia măsuri pentru ca transportul animalelor să se realizeze în funcție de cele mai bune standarde, în funcție de controle care trebuie să se efectueze și printr-un sistem GPS, pentru că astfel vom obține produse de bună calitate și cu valoare adăugată ridicată. Există o serie de țări care deja folosesc sistemul GPS pentru astfel de controle și trebuie să luăm măsuri uh, pentru ca aceste um, lucruri să se regăsească la nivelul întregii Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, dragă coleg! El turno. Am ajuns acum la procedura Catch the Eye a președintelui rezervată și contul de președinte. În mod normal se prevede ca să existe cinci uh, uh, vorbitori, șapte au cerut însă cuvântul, dat fiindcă avem și timp, o să dăm cuvântul uh, așadar tuturor celor șapte solicitanți, doamna Sherber prima, care va lua cuvântul și are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. O comunitate nu poate lucra optim decât eh, dacă toată lumea respectă regulile și legile acestei comunități. Eh, în ce privește agricultorii, toată lumea insistă ca animalele să fie transportate astfel încât după sacrificare carnea să fie de cea mai bună calitate și aceasta spre binele consumatorului. Oile care suferă de uh, râie uh, sunt interzise pentru că încălcarea acestor reguli afectează un uh, întreg sector economic. Doamnelor și domnilor, ar trebui să fie posibil să reducem timpul de transport al animalelor care merg la abator. Sper să putem controla toate aceste transporturi și să folosim și datele științifice existente. Domnule comisar, aș dori ca importurile dinspre țări terțe să fie uh, tratate la fel ca și transporturile din comunitate, deci sancționate dacă nu respectă regulile. Vă mulțumesc! Da- arătat că există cel puțin îndoieli foarte mari apropo de modul în care funcționează acest regulament dacă este pus în aplicare așa cum trebuie în toate statele membre și dacă poate fi realmente pus în aplicare cum trebuie. Este oare posibil să o punem în aplicare așa cum trebuie în momentul în care se face transport internațional de animale? Cred că trebuie să examinăm dacă uh, nu cumva să revenim la uh, regula a uh, 8 ore de transport fără derogări, poate numai pentru transportul pe mare din Irlanda, altfel să nu se acorde niciun fel de derogări. Colegii poate că vor să știe că există un website care face campanie pentru acest lucru, unde există o uh, o petiție care poate fi semnată pe acest site uh, foarte mulți eh, dintre cei care ascultă această dezbatere poate doresc să viziteze acest site și să semneze petiția. Domnul Schulz, un minut. Szanowni eh, Państwo, wiele dzisiaj powiedzieliśmy o humanitarnym. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am vorbit despre modul în care trebuie să arătăm să de omenie în abordarea noastră și cât de important este transportul animalelor. Cred că această discuție merge în direcția bună și această dezbatere este cât se poate de utilă, însă aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect. Mergem în direcția bună, totuși nu ar trebui să creăm condiții artificiale și nici să impunem condiții suplimentare agricultorilor. Cred că putem evita acest lucru. Acesta este apelul pe care îl fac eu în numele Comisiei al nostru tuturor pentru a ne asigura că acest proiect sănătos nu ajunge să fie unul prea greoi și mai cred de asemenea că dacă fiecare dintre noi suntem atât de vehemenți în legătură cu modul în care aceste condiții și în legătură cu modul în care aceste soluții sunt importante, aș dori să fac apel la noi, la toți, uh, să nu luăm uh, această chestiune, să o tratăm cu seriozitatea care trebuie. Cred că toate statele membre vor trata această problemă la fel. Are cuvântul acum domnul Dimitriu. domnule președinte domnule comisar stimați colegi experimentarea pe animale reprezintă o etapă importantă pentru cercetarea biologică și medicală. în această activitate însă trebuie acordată o atenție deosebită îngrijirii animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale iar uniunea europeană trebuie să dea un exemplu în ceea ce privește adăpostirea și îngrijirea acestor animale directiva comisiei europene optzeci și șase șase sute nouă este mai veche de douăzeci de ani și reglementează aceste aspecte doar într o manieră aproximativă și permisivă. în acest interval statisticile arată că aproximativ două sute treizeci și cinci de milioane de animale au fost folosite în experimente în întreaga europă și peste doisprezece milioane sunt sacrificate anual în laboratoarele uniunii europene îngrijirea constituie un ansamblu complex de condiții materiale și de alt ordin pe care omul este obligat să le asigure animalelor utilizate comerțul cu animale transportul intervenția chirurgicală sacrificarea suprimarea vieții unui animal toate acestea trebuie să se facă cu respectarea riguroasă a prevederilor internaționale și naționale în raport cu specia categoria de animale și împrejurările pentru a evita pe cât este posibil suferința fizică și psihică a acestora. îngrijirea trebuie domnule președinte domnule comisar dragi colegi noile state membre și mă voi referi în mod concret la țara mea la românia au nevoie așa cum s a spus deja aici de sprijin pentru consolidarea capacității autorităților responsabile de a și asuma responsabilitatea pentru implementarea politicilor de a controla aplicarea regulamentului de care discutăm astăzi asupra transportului animalelor. din acest punct de vedere este foarte dificil încă pentru autoritățile sanitar veterinare din românia să controleze transportul animalelor fără a apela la poliție ca singura autoritate competentă să poată opri în trafic mijloacele de transport. al doilea lucru specific româniei este menținerea încă la dimensiuni evident mult mai mici a transhumanței ca fenomen care ar trebui tratat în opinia mea separat de subiect în sine și conservat atât cât mai este posibil. al treilea lucru și ultimul de care vreau să vorbesc este preocuparea pe care ar trebui să o avem în privința capacității inspecțiilor și a rapoartelor de care discutăm care ar trebui să ne garanteze că de exemplu tot în Mulțumesc! Sunt de părere că, de fapt, calitatea vehiculelor și abilitățile șoferului sunt la fel de importante, dacă nu mai importante decât lungimea călătoriei două ore într-un vehicul aglomerat care este condus la viteză excesivă are consecințe mult mai grave pentru bunăstarea animalelor decât o călătorie de zece ore într-un vehicul care este, condus cu multă considerație pentru animale. Ne preocupă în continuare modul în care sunt sacrificate animalele și avem dovezi că unele state membre ignoră legislația din acest domeniu. Domnule comisar, ați primit rapoartele de anul trecut din Irlanda? Ce țări nu au prezentat aceste rapoarte? Rapoartele acestea vor fi disponibile pe internet. Avem un număr clar de proceduri uh, împotriva acestor state. Mulțumesc, doamnă Doyle. Domnul Siskierski, ultimul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Uniunea Europeană acordă o mare importanță tratamentului corespunzător aplicat animalelor de când se nasc și până când sunt sacrificate. Știm că Evaluarea depinde foarte mult de modul în care a fost tratat animalul, cât de bun este animalul. Există o serie de dovezi științifice în acest sens și de aceea trebuie să aplicăm acest regulament. Știu că uneori este necesar să se transporte animale pe distanțe lungi și acest lucru necesită foarte mult timp și de aceea trebuie să respectăm toate regulamentele și este foarte important să ne gândim la cea mai bună modalitate de a aplica aceste regulamente și cred că trebuie să analizăm situația așa cum se prezintă ea în fiecare stat membru și să nu uităm că acest lucru presupune anumite costuri, iar costul și costul final este suportat de consumator. Ahora, nu știu si por una cuestión de orden, el presidente de la Comisión de Agricultura, señor Pavi. Văd că și Comisia de Agricultură, președintele Comisiei de Agricultură vrea să intervină. Vă rog, dar foarte pe scurt. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte subțin pentru că sunt autorul acestei întrebări. Uh, înainte uh, de a pleca comisia, aș dori să-i spun că nu a răspuns decât la, în parte la o întrebare din cele trei, uh, când l-am am pus aceste întrebări, aș dori să știu dacă Comisia a făcut această analiză preliminară a rapoartelor și uh, cum arată ea și apoi mă întreb dacă Comisia intenționează să publice un raport în ce privește regulamentul în viitor. Avem uh, nevoie de răspunsuri urgente la aceste întrebări și mai avem nevoie și de bune practici, pentru că știm că în unele țări situația cu vehiculele este foarte bine, iar în altele mai puțin bine. Și mă întreb dacă Comisia intenționează să efectueze o analiză uh, cum se cuvine doilea și când vom avea o această analiză. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi cu intervenția domnului comisar Spidla. Aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, codul roman, în definiția pe care o dădea animalelor, spunea că un animal este un obiect, un lucru. Îmi aduc aminte o regulă militară care pentru transport, pentru scopuri de transport spunea că într-un vehicol putem să punem 8 cai sau 48 de persoane, 48 de oameni. Deci, pe parcursul civilizației am început să ne gândim că există o anumită apropiere, o anumită proximitate între uh, animale și oameni, mai degrabă decât între animale și obiecte. Și am ajuns la concluzia că un animal nu este un obiect, nu este un lucru, ci este o ființă cu viață, o ființă vie, o ființă conștientă și am exprimat acest lucru în regulile și regulamentele noastre putem să spunem foarte simplu că standardele europene din acest domeniu uh, au fost deja stabilite și reprezintă niște pași înainte în ceea ce privește civilizația. Pe de altă parte, din dezbaterea noastră a reieșit că aceste reguli nu sunt aplicate riguros și că uh, există în continuare posibilitatea de îmbunătățire și Comisia este în totalitate de acord cu această constatare. În activitățile sale, Comisia se va strădui să îmbunătățească sistemul, să îmbunătățească inspecțiile, verificările și monitorizarea situației și în același timp la ora actuală suntem pe cale de a pregăti un, un regulament nou care să țină seama de cunoștințele științifice cele mai noi dintr-o serie de domenii, pentru că din această dezbatere am reșit o concluzie și anume complexitatea acestei probleme. Nu este o chestiune uh, absolut clară dacă facem un lucru sau altul, lucrurile se vor rezolva. Ei bine, nu, nu este așa. Iar uh, dezbaterea a arătat că ideea protejării animalelor mai ales animale provenite din agricultură, nu este uh, ceva ce se referă numai la proprietari, ci se referă și la protecția consumatorilor, pentru că trebuie luate anumite măsuri, chiar dacă nu vor avea un impact asupra protecției consumatorilor, pur și simplu pentru că este o chestiune importantă din punct de vedere etic voi încerca să răspund acum la câteva dintre întrebările foarte punctuale exprimate de deputați. Sigur că vom fi gata să răspundem în detalii ceva mai târziu. Dar aș dori să mă refer la câteva dintre ele. Apropo de țările care nu și-au trimis rapoartele, am spus deja acest lucru în introducere, dar voi repeta Cipru, Lituania, Malta, Bulgaria și Luxemburg. Acestea sunt țările care nu și-au trimis rapoartele. Irlanda și-a îndeplinit obligațiile și a trimis rapoartele. În uh, dezbatere am auzit uh, întrebări privind accesul la informații, teoretic vorbind, este posibil ca rapoartele naționale să fie puse pe internet. Regulamentul permite statului membru să aibă anumite prevederi de confidențialitate, dar niciuna dintre țări nu s-a folosit de această prevedere. Deci Comisia solicită statelor membre, va întreba statele membre dacă doresc să folosească clauza de confidențialitate și dacă nu este cazul, atunci rapoartele pot fi publicate pe internet și pot fi accesate. Aceasta ar putea fi un stimulent pentru discuțiile viitoare. Rapoartele anuale au fost analizate de experții comisiei și în același timp la ele se adaugă și constatările inspectorilor de teren. În felul acesta avem un avânt și mai mare să monitorizăm punerea în aplicare a regulamentului și dezvoltarea cadrului legal. Apropo de evoluția ulterioară a situației și o propunere de îmbunătățire a directivei, e bine, Comisia se preocupă de acest lucru și încearcă să aplice cele mai noi cunoștințe științifice în domeniu. S-a pus o întrebare legată de numărul de proceduri de încălcare a regulamentului. E vorba de două proceduri uh, în desfășurare. Au existat două sau trei reclamații legate de Andaluzia din Spania și șase state membre în total care au fost supuse acestor uh, inspecții în anul 2008. Deci acestea ar fi unele dintre cifrele care se referă la întrebările adresate. Aș dori să mulțumesc din nou uh, deputaților pentru această dezbatere complexă și stimulatoare, care a arătat foarte clar că poziția Comisiei și opiniile Parlamentului sunt foarte apropiate. Și, după părerea mea, acesta este un semnal foarte bun pentru viitor în acest domeniu foarte sensibil. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Încheie, încheiem astfel această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, tot o întrebare orală adresată Comisiei de domnul Neil Parish în numele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Este vorba de dieta mediteraneană, dietă pe care încercăm să o aplicăm cu rezultate